Domnule președinte. Ladies and gentlemen, dear... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vom începe ședința într-un minut. Vă rog să luați loc. also take my seat. Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Dragi colegi, declar deschisă sesiunea Parlamentului European suspendată pe 11 noiembrie 2010. Procesele verbale ale ședinței din 11 noiembrie au fost transmise. Există comentarii? Văd că nu sunt comentarii. Atunci procesele verbale se consideră adoptate. Am următoarele informații de comunicat. Am bucuria de a saluta eliberarea din arest la domiciliu al doamnei Aung San Suu Kyi, liderul uh, opoziției birmane. Roku przez Parlament Europejski nagrody Aung San Suu Kyi este una dintre primele persoane care au primit premiul Saharov uh, al Parlamentului European creat în 1989. Din păcate, acum 20 de ani, ea nu a putut primi în persoană acest premiu. Aș dori să vă informez că i-am scris deja doamnei Aung San Suu Kyi pentru a o invita să participe la una dintre sesiunile uh, plenare ale Parlamentului European una, da, una dintre mini-plenarele Parlamentului European. 25 noiembrie, data de 25 noiembrie, este Ziua Națion- Internațională a Națiunilor Unite pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, care a fost stabilită acum 11 ani. Și în, aceast- în fiecare zi, peste tot în lume, femeile sunt victime ale violului, umilințelor și violențelor domestice. Un uh, act extrem de oribil este practica uh, mutilării genitale. Se estimează că 8.000 de fete sunt victime ale acestui ritual barbar în fiecare zi. Și pentru a ne exprima revolta față de acest fenomen, le-am cerut colegilor să poarte o uh, petală de trandafir pentru a-și exprima opoziția. De ani și ani, Parlamentul European a cerut și a acționat pentru oprirea violențelor psihologice sau fizice împotriva femeilor. Alte comunicări ale președintelui. Autoritățile competente spaniole m-au informat că domnul Ramon Hareguia Tondo a fost înlocuit de doamna Maria Erigoen Perez începând cu data de 16 noiembrie 2010. Aș vrea să-i urez bun venit noi noastre colege. Aș vrea să vă reamintesc că, conform uh, articolului 3, paragraful 2 din regulamentul de procedură, până când uh, s-a dat uh, o decizie privind orice conflicte de interese și după ce membrul, noul membru a semnat o declarație că nu este incompatibil cu calitatea de membru, poate să-și ia locul de membru în Parlamentul European și să se bucure de toate drepturile care decurg din această calitate. De asemenea, aș vrea să vă informez că domnul Claudiu Ciprian Tănăsescu a aderat la grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, începând cu data de 15 noiembrie 2010. De asemenea, vreau să vă informez că domnul Pino Arlachi a aderat la grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, începând cu data de 18 noiembrie 2010. Semnarea unor acte adoptate conform procedurii legislative ordinare. Aș vrea să vă informez că împreună cu președintele Consiliului, miercurea viitoare voi semna 14 legi adoptate conform procedurii legislative ordinare conform procedurii uh, regulii 74 din uh, regulă, regulamentul de procedură a Parlamentului. Uh, titlurile acestor legi vor fi publicate în uh, procesele verbale ale acestei ședințe și le puteți uh, verifica, puteți verifica oricând ce am semnat. Acum, trecând la schimbările pentru uh, ordinea de zi. Ordinea de zi a fost adaptată pe 18 noiembrie, conform uh, regula, regulii 17, regula, articolul 17 din regulamentul de procedură. Haideți să o luăm pe zile. Începem cu ziua de luni. Grupurile politice propun ca dezbaterea raportului domnului Berlinghe privind uh, legislația internațională în domeniul civil, comercial, al familiei și în domeniul privat aspecte legate de uh, planul de acțiune pentru implementarea programului de la Stockholm să fie scoase de pe agenda. Raportul va fi supus uh, direct la vot mâine, marți, așadar, fără dezbatere. Deci, raportul rămâne pe ordinea de zi, în sensul că va fi pus la vot, dar nu va exista nicio dezbatere pentru această propunere. Deci, încă o dată, grupurile politice, toate grupurile politice, au făcut această propunere. Și această schimbare este considerată aprobată. Nu s-au propus schimbări începește ziua de marți. Domnul Schulz, aveți cuvântul. Domnule președinte, pentru marți sunt șase rapoarte ale colegului Matera, doamnei Matera, în ce privește mobilizarea fondului european